Hello, hello everybody. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc că ați venit la această scurtă declarație de preț de după vot. Unii dintre dumneavoastră ați avut ocazia să discutați cu domnul președinte Dacian Cioloș imediat după vot, dar este o nouă ocazie acum pentru cei care au întrebări să discute despre vot la începutul activității acestei comisii. Așadar, vă dau cuvântul. Mulțumesc, voi fi foarte concis pentru că prefer să răspund la întrebări. Vreau doar să vă spun că nu cred că a fost o surpriză faptul că Renew Europe a susținut această comisie, dar după cum am spus în intervenția mea, acesta nu este un cec în alb, pentru că așteptăm de la această comisie să producă rezultate. Vrem să vedem uh, primele proiecte pe masa Parlamentului în următoarele săptămâni. Avem așteptări foarte mari în ceea ce privește prima sută de zile. Uh, doamna președinte Ursula von der Leyen a luat anumite angajamente împreună cu vicepreședinții executivi și vrem să vedem o echipă care să lucreze la comisie, la vârful ei de asemenea, Bineînțeles, avem uh, așteptări foarte mari de la uh, domnul președinte, vicepreședinte executiv uh, Timmermans și de la echipa dumnealui în ceea ce privește Green Deal, dar și de la Margar- Margarete Verstappen și echipa ei care se referă la și domeniile de competență care se referă la agenda digitală și sperăm că acum Consiliul va începe de asemenea să se miște în privința negocierilor legate de cadrul financiar multianual și de bugetul pe următorii șapte ani, pentru că foarte multe obiective și proiecte pe care le avem împreună cu Comisia sunt strâns legate de perspectivele bugetare. Așadar, sperăm că Consiliul se va mișca. Și, de asemenea, trebuie spus, pentru că astăzi am auzit pe mai mult spunând bune, hai să ne punem pe muncă acum. De fapt, în aceste ultime trei luni s-au întâmplat foarte multe lucruri, pentru că toate discuțiile și negocierile pe care le-am avut cu doamna președinte Ursula von der Leyen, cu comisari în timpul audierilor, contactele directe cu grupurile politice, cred că au fost uh, o activitate de pregătire foarte utilă, pentru că acum există o legătură mai bună și uh, conexiuni politice din punct de vedere al politicilor și uh, obiectivelor între Parlament și Comisie. Cred că acesta este unul dintre aspectele pozitive ale acestui proces, faptul că există acum această mai bună conexiune între Comisie și Parlament și din punctul nostru de, nostru de vedere aceasta înseamnă o comisie mai politică Acum comisarii sunt conștienți și au fost conștienți că în timpul audierilor și-au asumat anumite responsabilități, anumite angajamente și acum uh, trebuie să producă rezultate, vor fi monitorizați de Parlament, dar suntem de asemenea gata să jucăm rolul de parteneri ai Comisiei în pregătirea și promovarea acestor propuneri legislative și sperăm să cooperăm de asemenea și la îmbunătățirea procesului decizional la nivel european și la îmbunătățirea legăturii între instituțiile europene și cetățeni, pentru că atât Comisia cât și Parlamentului au roluri cheie complementare în acest sens. Și, bineînțeles, cred că la conferința privind viitorul Europei Uh, va avea loc un proces important în următorii 2-3 ani uh, prin care să-i auzim pe europeni și să luăm decizii, să venim cu propuneri pentru a îmbunătăți procesul decizional în Europa, pentru a avea o Europa mai democratică prin instituții și pentru a fi gata pentru următoarele alegeri, pentru a produce până atunci rezultate. Dacă aveți întrebări, vă rog. Mergem de la FT. În ceea ce privește declarația de mână privind bă, urgențele climatice, bă, o declarație pe care grupul nostru a propus-o și uh, o susține, este vorba despre dezbatere legată de bă, viabilitatea și durabilitatea sedului de la Strasburg. Sunteți de acord pentru renunțarea la sedul de la Strasburg dacă bă, uh, acest lucru se dovedește a fi rău pentru mediu? Da, cred că trebuie să existe o asemenea dezbatere și, uh, dacă tot vorbim despre rezultate, să luăm și o hotărâre în uh, acest mandat și, după părerea mea, există condițiile necesare pentru a avea o, deschidere, o discuție deschisă și pragmatică în această privință. Da, cred că ar fi util. Și ați susține renunțarea? Cred că trebuie să găsim modalități de a face acest lucru. Da, sunt deschis sunt deschis pentru discuțiile privind avantajele și dezavantajele unui asemenea proces. Știți care a fost ideea la început punerea în aplicare instituțională în mai multe părți ale Europei, dar în ceea ce privește Parlamentul, cred că da, trebuie să fim deschiși, să discutăm această posibilitate și nu avem prejudecăți în această privință. Mulțumesc, Gheorghe de la Azulicineață, uh, Ungaria. Am două întrebări. Prima, în legătură cu independența comisarilor, au fost mai multe cazuri în care au apărut scandaluri legate de conflictele de interese în legătură uh, cu candidatul francez al Renew Europe. Uh, scandal? Cred că exagerați. Nu este un scandal. Cred că a fost unul dintre cei mai deschiși și mai direcți candidați la postul de comisar de la bun început, pentru că a luat măsuri fără să aștepte să-i se facă ă, recomandări de la Comisia Iure pentru a-și clarifica situația. Deci, dacă vorbim despre scandal, cred că e un pic prea mult, sincer să fiu. Deci nu sunteți îngrijorați în privința independenței lui pe viitor. Nu. Și în privința comisarului maghiar Oliver Hai când vine vorba despre independența lui. Vom vedea, pentru că una este să spui independență economică și în cazul lui Thierry Breton era foarte clar și a vândut uh, participațiunile și a renunțat la avantajele legate de anumite companii deja și-a asumat uh, responsabilități politice până uh, guvernul precedent în Franța, în ceea ce privește domnul Valhedi, da, sunt încrezător că va putea uh, să joace rolul în calitate de pro-european, dar știți că există anumite îndoieli din cauza poziției guvernului ungar, dar pornesc de la prezumția de pro-europenism și va avea nevoie de acest lucru, pentru că, dat fiind portofoliul pe care îl are, trebuie să promoveze valorile europene și trebuie să dea dovadă că este dispus să promoveze până la capăt și să susțină valorile europene în țările partenere. A doua întrebare se referă la politica uh, internă din România. Săptămâna trecută au avut loc alegeri prezidențiale și a apărut un mini-scandal în Ungaria pentru că partidul noastră partener din Renew Europe a făcut uh, campanie pentru Dan Barna, uh, uh, candidatul la președinție din partea USR+. Veți întoarce această favoare uh, susținând candidații Momentum, așa cum i-au susținut candidații Momentum pe candidatul USR+. Noi suntem români, suntem unguri, suntem vecini și suntem europeni și vrem să creăm un viitor pentru țările noastre într-o Uniune Europeană deschisă. Deci nu văd de ce nu am putea avea acest tip de vizite pentru o mai bună înțelegere a ceea ce se întâmplă de o parte și de cealaltă. Da, cu ei și cu alții, cu bulgari, cu slovaci, cu sloveni, da, vrem să cooperăm cu toți ceilalți pentru că pentru noi asta înseamnă Europa. Europa nu este în afara României, este și în România, Europa nu este în afara Ungariei, este în interiorul Ungariei pentru că Ungaria folosește o bună parte din, de bani din bugetul european și profită de alte avantaje de pe urma europene. Deci, deși, de ce să nu vorbim de, despre alți parteneri? Doamna politică, mulțumesc. Puteți să faceți un comentariu legat de o politică națională diferită care uh, pare să aibă un impact asupra ceea ce se întâmplă aici. Am văzut uh, Parlamentul asumându-și acest rol uh, prin respingerea trei candidați și cerând multe răspunsuri de la mulți candidați. Dar am văzut și politica germană care influențează lucrurile. În vara, socialdemocrații germani au fost împotriva Ursului von der Leyen. Astăzi am văzut că uh, verzii conduși de germani s-au abținut de la vot. Mă întreb dacă simțiți această dificultate din partea politicii din Germania și din partea acestei uh, tensiuni între Berlin și Paris. S-a vorbit despre cât de important va fi uh, să există o bună cooperare și cu statele membre, nu doar cu Parlamentul. Și vedem pe președintele Macron și pe doamna cancelar Merkel spunând lucruri foarte diferite. Cu tot respectul pentru Germania și Franța, avem 27 de state membre, 28 cu uh, Regatul Unit, haideți să spunem 27 uh, state membre proactive. Da, vorbeați despre politica internă germană și franceză care să influențeze Parlamentul European există și alte politici interne care influențează Parlamentul, ceea ce este normal pentru că parlamentarii își reprezintă și țările. Și este normal să existe o legătură cu politica internă. Dar, din fericire, nimeni, nici germanii, nici francezii, nu este suficient de puternic pentru a influența decisiv deciziile luate în Parlament. Dar, și acesta în legătură cu întrebarea anterioară, în privința Ungariei și a României, de aceea cred că este important pentru noi și îmi voi face timp și pentru a vizita pe partidele noastre din statele membre pentru a avea mai bună înțelegere a politicii interne, pentru că trebuie să creăm politicieni europeni și acești politicieni europeni vin din statele membre. Așadar, da, ne interesează ce se întâmplă în Germania, ce se întâmplă în Franța, dar cred că uh, e exagerat să spunem că doar aceste două țări vor influența deciziile din Parlament. Se departe de adevăr acest lucru. Matei Schiffers uh, de la uh, Financial Times din uh, Stelul de Jos. Două întrebări, una legată de sediul de la Strasburg. Uh, Cred că ECR uh, a cerut o, uh, o monitorizare a costurilor acestui uh, sediu și alte partide au amânat acest lucru până săptămâna viitoare și sunt un pic ezitante um, să accepte această cerere Renew nu a susținut cu mare putere pe această hotărâre. adevărat această sugestie. Apoi, rezoluția privind schimbările climatice, cred că uh, unul dintre membrii dumneavoastră a scris rezoluția și vorbește despre o scădere de 55% în emisiile de CO2 până în 2030. Asta înseamnă că dacă Green Deal vorbește despre uh, 50 de, 50% până în 2030, îl veți bloca? Want to la prima întrebare. Dorim ca tema sediului unic să fie abordată din punct de vedere pragmatic și nu populist. Vrem uh, să avem în vedere și simbolismul politic, care este foarte important în Europa. Avem și alte instituții europene care se află la Luxemburg și în alte capitale europene. Avem mai multe agenții care sunt împrăștiate peste tot în Uniunea Europeană. Aceasta era și ideea inițială atunci când s-a hotărât ca instituțiile Uniunii Europene să fie amplasate în mai multe locuri ale Uniunii Europene. Acum, sigur, în cazul Parlamentului situația este puțin diferită, dar, după cum am spus, nu am discutat încă această problemă în cadrul grupului, ca să fiu sincer, însă sunt convins că colegii mei vor fi gata să susțină o discuție liberă. Ce anume e populist în cererea asta de a cere un studiu cu privire la costul sigurii de la Strasburg? pentru că democrația costă bani, este un cost acesta. Un uh, eurodeputat uh, are dreptul de a merge la Bruxelles, de a merge în uh, circumscripția sa, la Strasburg. Deci de ce să nu reducem toate costurile? De ce să nu lucrăm de la distanță? Teleworking, stăm acasă la noi și lucrăm de la distanță. Nu, noi trebuie să ne întâlnim fizic. Iar hotărârea de a avea un sediu și la Strasburg are o anumită coerență, a avut o anumită însemnătate la momentul respectiv. De aceea spun că trebuie să avem aceste discuții, nu uh, doar uh, din uh, inerție în momente cheie, redeschidem această dezbatere și nu facem de fapt nimic. A doua întrebare se referă la procentul de 55, 55% față de 50% din Pactul Verde, dacă ați respinge acordul. Eu cred că trebuie să fim ambițioși, să avem uh, un angajament clar, ținte clare și apoi să încercăm să le aducem la îndeplinire. Noi avem o gândire pragmatică. Acest 55% este fezabil, însă, fixându-ne o astfel de țintă, trebuie să ne acordăm și resursele, mijloacele pentru a o realiza. De aceea noi, ca să fim foarte clar, dorim 55%, însă întrebarea nu este dacă suntem gata să acceptăm și 50%. Întrebarea este dacă împreună cu statele membre vom reuși să asigurăm și mijloacele, resursele necesare pentru a putea implementa o astfel de țintă, pentru că că e 50, că e 55%, procentul riscă să rămână doar pe hârtie dacă nu facem investiții în economie, în digitalizare, pentru a putea produce rezultatele dorite. Deci, după mine, aceasta este uh, esența. Dezbaterea trebuie să se poartă pe resursele pe care Uniunea Europeană împreună cu statele membre le poate mobiliza pentru a asigura această țintă. Deci nu e vorba doar de legislație, despre o cifră pe care o scriem uh, pe o hârtie. E vorba despre asigurarea în paralel a resurselor, iar acum dezbaterea cheie ține de buget. Pentru că dacă ne uităm la ambițiile climatice ale statelor membre, pe de o parte, și reticența lor de a discuta despre un buget european uh, solid, despre resurse proprii la bugetul Uniunii, pe de cealaltă parte, cred că dezbaterea despre 50 sau 55% chiar nu are relevanță. Însă, dacă suntem gata să ne asumăm responsabilitatea pentru a atinge această țintă, asta este problema. Aș vrea să continui. Dacă spunem că schimbările climatice sunt o urgență, Poate că e doar un gest simbolic, însă se creează un elan, se creează un anume entuziasm. Și de-aia mă gândesc că este absolut uh, fezabil să sacrificăm sediul de la Strasburg. Nu mi se pare deloc populist. Deci, în acest compromis, unde se situează Renew Europe? Punem pe primul loc clima sau punem uh, pe primul loc uh, democrația, care dăunează mediului. Întâi de toate, trebuie să fim gata să discutăm această temă, inclusiv din punct de vedere simbolic. Nu se pune problema să alegem între climă și democrație. Eu cred că le putem avea pe amândouă. Însă, trebuie să dăm dovadă de realism și nu de populism în declarațiile noastre. Nu știu, dar eu sper că așa să fie peste 10 ani majoritatea autovehicolelor să fie electrice Însă, până atunci, noi trebuie să și călătorim. De aceea zic că trebuie să privim în cheie realistă și să începem să producem rezultate pe problemele cheie, acolo unde chiar putem să facem o schimbare. Mulțumesc foarte mult, mulțumim tuturor, o după masă bună!